El señor presidente. En eh, se reanuda sesión, señorías. El acta de. Domnilor și domnilor, o să reluăm lucrările. Aveți procesul verbal al zilei de ieri. Dacă nu aveți observații, o să-l considerăm aprobat. Primul punct este recomandarea pentru a doua lectură a